făcut eforturi foarte mari. De multe ori nu le mulțumim suficient. Îi mulțumesc asistentei mele și asistenților dumneavoastră. la Mulțumesc, doamnă McKevin. Discuția s-a, dezbaterea s-a încheiat. Votul va, votul va avea loc mâine la ora 12. Plenara se va relua mâine la ora 8. 30 de minute. Ordinea de zi este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului. Să suspendă ședința.